Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 124 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 127 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 131 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 128 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum avem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 Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 15. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 17. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 19. Pentru. Împotrivă? Abține, abține Se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25, 24, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru,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 Deci, la 17B4 am deschis votul. Deci e vorba de amendamentul 4. Și am închis acum votul. Și avem 24 de voturi împotrivă, 20 pentru. Deci se respinge cu 4 abțineri. Bun, acum e, avem avizul Comisiei Regii și trecem la amendamentul regii 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Regii 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aici mai sunt încă 3 care, dacă sunteți de acord, deci regii 7, 8, 9, dacă sunteți de acord, le votăm împreună. Foarte bine. Deci, cele 3, cine este pentru cele 3? Cine e împotrivă, cine se abține, se adoptă toate acestea trei și atunci trecem la votul pentru avizul INTA. INTA 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. I ITRE 3 și ITRE 4, dacă sunteți de acord, le votăm împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Atunci putem să propunem și aici un vot unificat al tuturor amendamentelor indicate de către ei trei împreună. Deci 6, 8, 10, 11, 12, 15. Nu văd că nu sunteți de acord. Atunci votăm unul câte unul. ITRE 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. ITRE 8. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă i 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I311 cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I312 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I315 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I317 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. I319. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, compromisul I3. Deci cine este pentru compromisul I3? I3? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum 21 I3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. I3. Nu, acesta e caduc. Trecem la 24. I3 24. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum votul final, vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 44 la 0 cu 6 abțineri. Felicitări domnului Ungureanu. Iată, s-a adoptat cu mare majoritate. Da, felicitări. Bine. Acum, Trecem la votul raportului Galar, o politică durabilă a UE pentru Nordul îndepărtat. Și începem cu compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 41. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 42. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul 43. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul numărul 48. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul 50. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 51. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 52. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 53. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4 acum. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Trece la amendamentul numărul 60. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 61. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 62. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se retrage 66. 67. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 70. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 71. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 76. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 77. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 78. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 79. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 80. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 81 și 84 sunt identice. Deci cine e pentru aceste două? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 82. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul oral 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 83. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 87. Pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Cine e pentru? Împotriva, Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul numărul 93. Cine e pentru? Împotriva, Abțineri. Se respinge. Compromisul 8. Cine e pentru? Împotriva, Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 99. Compatibil cu compromisul numărul 8. Deci cine este pentru 99? Împotrivă? Abțineri? Cred că e respins. Bun. 102. Nu. Vreți să controlăm electronic 99. Foarte bine. Am deschis votul electronic. Acum am închis votul electronic. Și avem 25 la 25, deci respins. 102. Cine e pentru? Împotrivă? Abține, Se adoptă. 103. Pentru? Împotrivă? abține, Se adoptă. 104. Cine e pentru? Împotrivă? abține, Se respinge. Compromisul numărul 9. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 111 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 112 pentru. Contrar. Împotrivă. Abțineri de deci se adoptă, dar nu sunt sigur. Verificăm cu vot electronic. 112. S-a deschis votul. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 21 nu. Deci se adoptă. 113 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 114 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 115 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 116 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 117 pentru, împotrivă. Da, aici nu e clar. Deci, control cu vot electronic 117. Vă rog să ridicați mâinile, pentru că dacă nu, nu mai pierdem vremea și votăm electronic. 53. Bun, am închis votul, avem 40 de voturi împotrivă. E clar că n-ați ridicat mâinile. Deci se respinge. 118. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 119. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 120. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 121. Pentru. Împotrivă. Abține se respinge. 122. Pentru. Împotrivă. Da, nici aici nu e clar. Cred că a fost respins, dar nu sunt convins. Deci 122. Hai că verificăm cu vot electronic. Deschidem. Uh, am deschis votul electronic. Am închis votul. Da, văd că vreți să vă bate joc de mine, că sunt 40 de voturi împotrivă și 8 pentru cu majoritate largă. Vreți să fac muncă suplimentară azi. Bine, deci se respingem. Și trecem la 123. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 124. Pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 25 favorevoli. 125. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 126. Pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 197 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Amendament oral 2. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 128 cu amendament oral al raportului. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 129 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 130 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 131 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la compromisul 11. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la compromisul 13. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Acum am dat 141. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 142. Cine e pentru? Împotrivă? Cred că a fost respins. Bine, atunci 142 am deschis votul electronic. Incertezze del Presidente, <laughs> giustamente, mette dei dubbi. Da, e clar că atunci când sunt incertitudini trebuie să verificăm. Bun, închidem votul aici și avem, da, a, deci e adoptat la două voturi, 27 la 25, da, adoptat. Bun, 140 și 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 144. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 146. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 147. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 149. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 148. Cine e pentru? Împotrivă, Abțineri se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 152 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 154 cine e pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 153 cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 155. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 12. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 161. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Uh, se respinge, mă scuzați. 162. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 163 cu amendamentul oral al, raport, al raportului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 164. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 165. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 167, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 172. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 173. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 174. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Și acum considerentul A, amendamentul 14. Pentru. Împotriva.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. Acum cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2 uh, slash 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4 per 6. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aș propune să o dăm 8, 9 și 10 împreună, dacă se de acord. Bun. Atunci cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aceste trei. Acum 11. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum rezoluția finală cu vot electronic. Deschid votul. Și acum am închis votul rezultatul este, iată, niciun vot împotrivă, 46 pentru, 7 abțineri. Felicitări raportorului. Se aprobă, se adoptă cu largă majoritate. Aduc omagiu domnului Galer. Relazione. Un attimo di consultazione. Uh, un moment mă consult cu secretariatul. Bine, possiamo procedere allora. <clears throat> Bun, și acum trecem la raportul doamnei Gomes privind negocierile privind acordul cadru UE-Libia. Bun, amendamentul 25 a fost retras, deci trecem la votul amendamentului oral 1 al raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 26. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 28. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 32 acum. Cine este pentru? Hai să controlăm. Amendamentul 31. Am deschis votul electronic. Am închis votul. Avem 26 împotrivă și 25 pentru. Iată, respins. Bun, trecem la amendamentul 32. Cine este pentru? Bun, avem o cerere de luare de cuvânt. Vă rog, mi-ați putea ă, număra și mie votul pentru, pentru că am apăsat pe butonul greșit, mă scuzați. A, deci atunci e egalitate. Dar inclusiv cu dumneavoastră tot uh, e respins. Bun, propun să-i aducem o cafea colegului nostru, dacă dorește să se trezească. Bun. Votăm amendamentul 31. Deci am, nu, am votat 31, spune președintele. Bun, votăm 32. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 33, cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 34, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 35, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36. Cine e pentru? 36. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Favorevoli. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă. Aici nu sunt sigur. 39. Hai să verificăm. Am deschis votul electronic. Chiusa la votazione. Am închis votul. Eh, 30 favorevoli e 21 contrari. Un... Bun, deci 30 pentru, 21 împotriva, obținere, se adoptă. Compromisul numărul 2 acum. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă. țineri se adoptă. Amendamentul 45 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 47. Cine e pentru? Împotrivă. Nu, aici nu e clar. Deci votăm electronic 47. Am deschis votul. Acum am închis votul. Și avem... Da, e respins cu diferență de un vot. Într-adevăr, nu era foarte clar. Bun, 48 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nici aici nu e clar. Bun, deci la 48 încercăm din nou cu vot electronic. Am deschis votul. Acum am închis votul. Și avem, da, 27 împotrivă, 26 pentru, deci e respins cu diferență de un vot. Deci trecem la 49. Cine e pentru? contrari. Împotrivă. E, respinto. 50. Respins. Volete, volete il 49? Vabbè, no, se me lo chiedi. Da, vreți, dacă îmi cereți, eu sunt de acord, avem timp. Am deschis vot electronic la 49. 49, vot electronic. 49. Chiusa la vot. Am închis votul. Bine, da, da, păi dacă mi-au cerut, eu ce să fac? Bun, deci 24 nu, 20, 28 nu, 24 da, deci respins. Bun, 50 acum. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 51. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă, aș spune. Dar parcă nici aici nu suntem siguri. Deci 51. Verificăm. Am deschis votul electronic. Acum am închis votul. 27 pentru, 25 împotrivă, deci se adoptă. 52. Cine e pentru? Contrari. Împotrivă, abțineri. Nici aici nu e clar. Deci 52. Vot electronic. Am deschis votul. Ați votat, a votat toată lumea, am închis votul. Da, se adoptă cu 26 la 24. Acum 53. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 58. Cine e pentru? Nu, nu, am adoptat 55. Nu, l-am respins. Deci votăm 56. Votăm 56. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Bun. 57. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 58. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 59. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 60. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge, spun eu. 61 a fost retras. Trecem la compromisul 4. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 10. Cine e pentru? Potriva? Abțineri se respinge. Favorevoli? 11. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Ă, cred că respins, dar nu sunt comis. Votiamo il, l'11. Electronic. Deci, votăm electronic. Verificăm la 11. Am deschis votul. La amendamentul 11. Am închis votul. Avem 29 împotrivă, 23 pentru, deci respins. Bun, trecem la amendamentul numărul 12. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu, nu e clar. Votăm electronic la 17. Am deschis votul. Aperta la votazione sull'emendamento 17. Chiusa la votazione. Am închis votul. 25 no, eh, vedete, sì, effettivamente. Da, vedeți, da, într-adevăr, 26 pentru și 25 împotrivă, deci diferență de un vot. Bun, amendamentul 18, cine e pentru? Împotrivă. Da, și aici cred că a fost respins, dar nu sunt chiar așa convins. Bun, 18, am deschis vot electronic. Da, încă n-a votat toată lumea, se pare. Bun, am închis votul aici. Și avem 27 uh, împotrivă, 25 pentru, respins. Bun, acum 19. Cine e pentru? Împotrivă? Da, cred că e aceeași situație. Bun, verificăm și aici, electronic. Am deschis votul. La 19. Am închis votul. 29 la 24, deci se respinge. Bun, 20. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Da, aici e mai clar, deci se adoptă. 21 și 22 identice. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compatibil. Deci votăm 24. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. Acum cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și rezoluția finală cu vot electronic. Am deschis votul. Am închis acum votul. Da, văd că tot nu i-ați adus cafeaua colegului nostru. Bun, hai că e 52 la 0, nici măcar o abținere, una de multe aplauze. E un triumf. Felicitări raportoarei. 52 la 0. Foarte bine. Facem o pauză tehnică de 5 minute și apoi trecem la restul votului. Vă reamintesc să, vă, să aveți la voi, la, să aveți la voi cartela de vot, vă rog. colleghi, per favore, urgo. Please, colleagues, we have to start. To start. Dragi colegi, avem puțin timp la dispoziție. Astăzi vom discuta propunerea de rezoluție privind uh, progresele înregistrate de Turcia. Raportoarea noastră Doamna Omen Reuten tocmai se pregătește să-și uh, înceapă intervenția, să vă las uh, puțin timp la dispoziție, estimată doamnă. Avem câteva indicații înainte de a începe dezbaterea. Aș vrea să vă reamintesc că termenele pentru depunerea amendamentelor au fost fixate pentru 10 ianuarie 2011. Eh, o a doua considerare a proiectului de rezoluție va avea loc pe 1 februarie. Iar cea de-a treia considerare și votul în comisie sunt prevăzute pentru data de 10 februarie. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul doamnei Omen Ruiten, 5 minute, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, cred că ați primit de câteva zile noul text al raportului meu pe care l-am redactat uh, pe baza raportului de progres întocmit de comisie. Dragi colegi, am avut de asemenea și foarte multe discuții, nu doar la Bruxelles, ci și în Turcia. Și am urmărit îndeaproape și presa turcă. Deci de aceea acum pot să vă prezint acest raport. Eu nu vreau să menționez doar evoluțiile negative, ci să pun în lumină și uh, rezultatele pozitive. Și voi menționa mai multe priorități. Portul meu inițial am spus că în ceea ce mă privește pe mine, principala noastră prioritate la nivel de cooperare și pentru a înregistra progrese cu Turcia sunt criteriile de la Copenhaga. Motivul este că aceste criterii de la Copenhaga sunt practic piatra de temelie, deoarece oricine vrea să adere trebuie să respecte aceste criterii. Vorba aici de democrație, de drepturi civile, de statul de drept și o justiție independentă și imparțială. Acestea sunt eh, criteriile cele mai importante pentru Uniunea Europeană și acestea sunt criterii pe care toți candidații trebuie să le îndeplinească și acestea rămân prioritățile noastre. Iar atunci când tratăm cu o țară precum Turcia, cred că e foarte important să vedem care sunt criteriile politice și să nu ne axăm neapărat pe capitolele individuale de negociere. Cu Turcia, principala problemă este Ciprul. Dacă am găsi o soluție în ceea ce privește Ciprul, s-ar face progrese substanțiale. În ceea ce privește criteriile politice și faptul că acestea ar trebui să devină realitate. Pentru așa ceva e nevoie de reforme în această țară și, în primul rând, astăzi vă voi vorbi despre aceste reforme. Există un mare nivel de polarizare în Turcia, între partidele politice și în cadrul instituțiilor, însă și la nivel de societate. Iar această polarizare are un impact clar asupra reformelor. Pentru o democratizare și pentru progresul societății trebuie să existe voința de a ajunge la un compromis. Eu am impresia că astfel adunarea națională va avea un rol foarte important de jucat, Parlamentul, deci. Am spus de asemenea în raportul meu că trebuie să verificăm mai mult ce se întâmplă și trebuie să existe de asemenea un echilibru mai mare și pentru asta partidele politice ar trebui să discute mai mult. Nu putem avea o situație în care un singur câștigător practic preia totul. Trebuie să, ne, să existe discuții și cu opoziția. Deci trebuie să existe un echilibru la nivel de societate și mai ales în cadrul Parlamentului, adică la adunării na- naționale. Acesta a fost primul lucru pe care am avut de spus. În al doilea rând, e nevoie de o reformă sistematică. Anul trecut eram foarte entuziasmată de procesul de reformă urma să existe o mai mare deschidere din partea unor comunități, însă exista de asemenea și promisiunea unei mai mari deschideri față de curzi. Multe s-au spus, uh, s-au făcut uh, o serie de gesturi pozitive, însă, din păcate, eu nu văd un follow-up sistematic Uh, la toate aceste gesturi. Și de ce în raportul meu cer să existe o deschidere democratică care să afecteze întreaga societate. Și cer de asemenea ca aceste lucruri să devină o realitate palpabilă. De asemenea, în ceea ce privește implementarea legislației, știm că pe hârtie au legi foarte bune, însă, din păcate, la nivel de implementare există lacune. Acum, ceea ce privește Constituția, modificarea Constituției. Chestiunile care au fost supuse la referendum reprezintă într-adevăr un pas în direcția cea bună. Însă, pe de altă parte, trebuie să existe o modificare completă, generală a Constituției. Eu am, am avut în discuții cu opoziția și există uh, conștientizare în legătură cu acest lucru, în legătură cu o modificare generalizată a Constituției. Și sper ca după alegeri acest proces de reformă constituțională să fie reluat. Acum câteva elemente pozitive care cred că merită subliniate, domnule președinte. Acum, armata este mult mai controlată de către partea civilă a societății. Și acum, în ceea ce privește libertatea presei, mijloacele de comunicare, pe mine mă îngrijorează faptul că există din ce în ce mai multe presiuni asupra acestei libertăți. Dacă e să vedem situația cu articolul 301. Acesta, într-adevăr, a fost modificat. Am avut niște semne de întrebare în legătură cu acele modificări, însă se pare totuși că funcționează în practică. Ceea ce se întâmplă însă e că la presiunea uh, sistemului judecătoresc uh, și a instituțiilor există o tendință marcată către autocenzură. Președintele Gül spunea că într-o democrație E nevoie de o pluralitate de opinii. Trebuie neapărat să existe această diversitate. Acum, în ceea ce privește drepturile femeilor, m-am concentrat și pe asta. Eu aici am spus că trebuie îmbunătățită educația pentru femei și fete. Însă există un număr foarte ridicat de tinere fete care nici măcar nu merg la școala primară. A menționat de asemenea violența domestică, crimele de onoare. Și aici legislația s-a schimbat, însă există în continuare probleme. Din păcate, vă spuneam, legile există, însă ele nu sunt respectate. În ceea ce privește adăposturile pentru femei, nici acestea nu funcționează așa cum trebuie. De foarte multe ori acestea sunt primite în adăpost pentru o perioadă redusă de doar câteva luni, după care sunt practic nevoite să se întoarcă uh, în căminul conjugal unde suferă de pe urma violențelor uh, săvârșite de soț. Și acum în ceea ce privește societatea civilă și viabilitatea acestea. Uh, modificările constituționale au uh, venit cu anumite soluții, s-a încercat să se uh, crească posibilitățile de dialog social între patronate și angajați pentru a se asigura că această țară poate face progrese suplimentare. Un alt element care merită menționat, legislația de protecție a mediului. Domnule președinte, noi am cerut să se acorde o atenție suplimentară acestui lucru. De asemenea, acum protocolul cu Ciprul, aici nu a apărut nicio modificare Acum, politica externă, să nu uităm că Turcia joacă un rol important în regiune, există evoluții pozitive, însă cer o mai mare coordonare între Turcia și Uniunea Europeană, însă asta depinde și de noi. Ca și în anii anteriori, domnule președinte, cred că cel mai important e să încercăm să ne limităm Uh, la numărul de amendamente, la un anumit număr de amendamente pe care le depunem. Asta pentru că vrem să transmitem un mesaj clar și de aceea contez pe colaborarea colegilor pentru a avea cât mai puține amendamente. De asemenea, voi discuta cu raportorii din umbră pentru ca acest raport să urmeze uh, o cale lină aici la Parlamentul European. Vă mulțumesc, doamnă Omer Reuten. Domnul Obiols, primul raportor din umbră. Aveți cuvântul. <clears throat> Domnule președinte, am citit cu mare atenție raportul raportoarei, Omen Ruiten. Ca și anul trecut, cred că acest document este foarte calitativ, s-au făcut eforturi pentru a obține o majoritate cât mai posibilă în acest Parlament în ceea ce privește progresele înregistrate de Turcia în procesul său de aderare la Uniunea Europeană. Vom uh, analiza cu mare atenție acest raport și vom uh, ține cont de cererea doamnei raportor de a înainta un număr cât mai redus de amendamente. Cred însă că ar trebui să subliniem anumite aspecte. Au fost evocate deja și de doamna Omen Ruiten. În primul rând, procesul de reforme din Turcia trebuie să fie Uh, stimulat cât mai mult de sistemul politic, de guvern, dar și de opoziție și de întreaga societate turcă. Reformele au progresat în 2010, a existat reforma constituțională, după cum știți. Uh, într-adevăr, o evaluăm în mod pozitiv, însă regretăm faptul că nu s-a ajuns la un acord între guvern și opoziție și uh, nu s-a ajuns la un acord în ceea ce privește reformele modernizatoare și democratice necesare în această țară, deși s-a făcut această modificare a Constituției. Aș vrea să-i cer de asemenea președinției posibilitatea de a amâna cu o săptămână termenul de depunere a amendamentelor, care este stabilit pentru 10 ianuarie. Dacă nu mă înșel eu, e prima noastră zi de activitate parlamentară după vacanța de iarnă. Și cred că s-ar, ar fi bine pentru toată lumea să amânăm depunerea amendamentelor cu uh, încă o săptămână. Uh, domnul Albertini. Da, ținem cont de propunerea dumneavoastră și vom vedea ce se întâmplă. Acum, domnul Lambsdorff, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Ria Oman, care și de data aceasta ne-a prezentat un text foarte bun. Eu cred că în considerentul A se oglindește consensul actual și anume că procesul uh, în care s-a lansat Turcia rămâne deschis. Ne- deschis. Negocierile continuă, însă procesul este dificil. Eu ar spune că în anumite locuri textul uh, este foarte critic, ceea ce e foarte bine. Și în calitate de liberal vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Omen Ruiten pentru că a vorbit despre libertatea presei și despre libertatea de expresie în Turcia. Și mă bucur că a înscris foarte clar aceste lucruri în capitolul privind respectarea criteriilor de, de la Copenhaga. Doamna raportor a vorbit despre autocenzură, un fenomen îngrijorător. A existat și un apel la boicot lansat de primul ministru împotriva anumitor mijloace de comunicare. S-au emis de asemenea hotărâri judecătorești împotriva anumitor editorialiști care erau foarte critici față de guvern. Asta ne arată că peisajul presei în această Turcie, în această țară Uh, este din ce în ce mai sumbru. Trebuie să vă spun că în ultimii ani, în schimburile pe care le avem cu omologii noștri din adunarea națională, spunem că pragul de 10% pentru intrarea în Parlament nu trebuie menținut, deoarece nu există nicio țară în grupul OCDE cu un prag atât de ridicat de intrare în Parlament și pentru așa ceva nici măcar n-ar fi nevoie de modificarea Constituției. Trebuie, practic, adoptată o nouă lege. Deci noi deplângem polarizarea în Turcia, însă înțeleg și frustrările care există în rândul opoziției când văd că cei de la putere nu vor să aprobe o astfel de lege. De asemenea, aș vrea să sprijin intervenția tocmai făcută de domnul Obiols. Și nici eu nu cred că 10 ianuarie și nici 16 ianuarie nu e o dată bună pentru amendamente. Poate mai bine ar fi pe 16 sau 17. Doamna Flotră, mulțumesc. Îți mulțumesc, Ria, ca de fiecare dată, ca în fiecare an, ne prezinți un document de lucru bine documentat, serios, exhaustiv, în ceea ce privește toate punctele pe care vrem să le examinăm. Și pentru noi, cei din umbră, e foarte agreabil să putem lucrăm de la o bază atât de bine documentată. Eu aș vrea să vă rog un lucru. În contextul actual, de negocieri și dată fiind starea relațiilor UE-Turcia, știm că există un fel de lehamite, de oboseală reciprocă. Deci noi am vrea ca prin acest raport să transmitem niște mesaje mai clare, mai incisive, niște semnale clare pe o serie de puncte. Acest, acest raport trebuie să aibă o structură mult mai importantă, cu aspecte pozitive și negative bine marcate, pentru că acest raport să fie util pentru activarea comunicării între UE și Turcia. Și, bineînțeles, colegii noștri parlamentari din Turcia. Și asta e foarte important din cauza contextului în care ne aflăm. De exemplu, în ceea ce privește libertatea presei și a mijloacelor de comunicare și libertatea de expresie. Acesta este un element uh, crucial în orice societate democratică și cred că ar trebui să fim și mai clari, să criticăm și mai mult situația actuală care este inacceptabilă și trebuie să spunem acest lucru cu cât mai multă aprindere și să ne manifestăm și mai mult neliniștele și exigențele pe care le avem față de această miză fundamentală. Și de asemenea, cred că ar trebui să sprijinim cu mai multă tărie procesul de reforme constituționale. Și cred că trebuie să insistăm asupra acestui lucru. Trebuie să arătăm clar că nu ne vom da înlături de la niciun efort politic privind legitimitatea politică pentru a zdruncina, să zic așa, între ghilimele statele membre, Consiliul și Comisia. Vrem să sprijinim cu tărie reformele constituționale, însă în același timp vrem să cerem foarte clar Consiliului să deschidă negocierele 23 și 24 privind drepturile omului, privind justiția, drepturile fundamentale. Și închei aici spunându-vă că, după părerea mea, în ceea ce privește problema cipriotă, aici apare o cerere care nu apare în contextul actual de negocieri. Neaplicarea protocolului trebuie subliniată de asemenea și am putea de asemenea să-i cerem Uniunii Europene să activeze acest regulament pentru comerțul direct cu partea de nord a insulei Cipru. Deci eu cer să avem un mesaj politic clar, niște stimulente clare pentru a fi utili în activarea acestui negocieri, acestor negocieri și a dialogului. Domnul Ianaco, Ianaco, două minute. Doamna Ianaco, mă scuzați. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o felicit pe colega noastră, doamna Omen Reuten, pentru acest nou raport de progres. După părerea mea, în raport se oglindesc clar progresele care au avut loc în anumite sectoare, însă apar și elemente negative, cum ar fi faptul că Turcia încă nu recunoaște Ciprul. Deci cum putem avea o țară candidată care să nu recunoască un membru al Uniunii Europene? Și ceea ce aș vrea să-i spun doamnei Omen Reuten este că în ciuda faptului că în mai 2010 a existat o reuniune la nivel înalt și a existat și un grup la care au participat uh, miniștri, prim-miniștri, domnul Erdogan a venit la Atena cu 10 miniștri. Deci în ceea ce vrește relațiile de bună vecinătate, mm, din păcate nu prea s-au făcut uh, progrese însemnate. Incursiunile aeriene asupra Mării Egee continuă. Avem în continuare și incursiuni terestre, practic, acestor uh, avioane. E o problemă foarte importantă despre care trebuie să vorbim și în acest raport. E propunerea mea pentru doamna raportor care a făcut o treabă absolut minunată în rest. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Ianaco. Domnul Hagi Gheorghiu, două minute. Vă mulțumesc și eu, doamnă Omen Reuten, pentru raportul dumneavoastră. Dragi colegi, am urmărit eforturile pe care le-a depus de-a lungul timpul societății uh, turce. Deci mă refer la eforturile lor de a deveni mai democrați, de a schimba structurile și aici e vorba de Constituție sau de alte aspecte din viața politică și socială. Noi credem, într-adevăr, că Turcia va avea de câștigat de pe urma aderării. Atât Turcia cât și țările membre și, bineînțeles, Uniunea Europeană ar avea de câștigat. Deci noi credem că acest raport specific redactat de doamna Omen Reuten, care analizează situația așa cum trebuie, ar trebui să includă însă și niște aspecte suplimentare, extrem de importante după părerea mea. În ceea ce privește chestiunea cipriotă, cred că e important să descriem înțelegerea la care vrem să se ajungă sau măcar baza acestei înțelegeri uh, dorite. Uh, și asta e foarte important, deoarece la negocierile actuale trebuie să existe și o trimitere clară la Famagusta. Acel oraș fantomă care a devenit un oraș fantomă în, în ultimii 36 ani. Doar șerpi și șobolanii mai locuiesc acolo. Nu vă impresionează acest uh, oraș fantomă care acum, practic, se prăbușește, e pe cale de a fi distrus. E un oraș care are o legătură extremă cu cultura occidentală, un oraș cu o situație unică în această regiune. Deci cred că ar trebui să vorbim despre, despre returnarea imediată acestui oraș în care oamenii nu mai locuiesc de 36 de ani. Nu contează cine sunt locuitorii respectivi, uh, turci sau uh, ciprioți greci. E aici un oraș fantomă, iar Turcia trebuie să-i permită să le permită avioanelor cipriote să survoleze teritoriul său. Eu cred că Turcia e singura țară din lume care nu permite o, o astfel de survolare. Vă mulțumesc. Ehm, l'onorevole... Mulțumesc. Și acum domnul Salavracos, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să o felicit pe doamna Omer Reuten, care a elaborat un raport foarte echilibrat în care scoate în evidență domeniile în care Turcia a făcut progrese. De asemenea, și domeniile în care Turcia încă mai are multe de făcut. Eu am uh, urmărit această situație timp de mulți ani de zile și cred că guvernul Erdogan face într-adevăr progrese pe calea cea bună, dar în același timp noi credem că mai sunt centre de putere, sunt diferite centre de putere în țara asta de mari dimensiuni, Turcia, și astfel s-a creat o situație ciudată și paradoxală, pentru că există guvernul Erdogan, puterea oficială, practic, care întinde mâna într-o atitudine prietenoasă față de țările vecine. Uh, Ministrul de Afaceri Externe a spus că nu există nicio problemă în zona vecinată, dar pe de altă parte, uh, Turcia încalcă spațiul aerian grecesc cu avioane de luptă care au arme. Cartierul General al Aviației a emis o declarație conform căreia 18 avioane de luptă uh, turcești au intrat în uh, spațiul aerian uh, grecesc fără permisie. Și sigur că s-au produs diverse încălcări ale, ale dreptului internațional, s-au survolat fără permis insulele Lesbos și Chios eu cred că asta nu ajută uh, prospectele de aderare la UE ale Turciei și nici nu îmbunătățește relațiile de bună vecinătate cu țările din zonă. Cred că, iată, avem aici probleme evidente cu Turcia. Eu știu că s-a înfăptuit, uh, s-a înfăptuit reforma constituțională, ceea ce ne arată că din punct de vedere al societății turcești, Erdogan se bucură de încredere. Eu sper că această încredere reflectată în referendum va fi un punct mm, care va permite lui Erdogan să profite de susținerea populației uh, țării sale. Uh, din păcate n-a făcut-o până acum și Erdogan a permis mm, armatei să uh, ia o poziție de avantaj. Însă Turcia trebuie să coexiste cu întreaga lume care este gata să accepte Turcia ca un partener de încredere, însă și Turcia trebuie să înțeleagă acest lucru. Turcia pare să nu țină cont de uh, atitudinea celorlalți uh, parteneri. Mulțumesc acum domnul Howie, două minute. Mulțumesc doamnei Oman Reuten. Cred că a făcut un uh, articol foarte bun, uh, a făcut un raport foarte bun. Uh, unde se evidențiază toate problemele și toate progresele Turciei. Sigur, s-a deschis capitolul referitor la competiție, în negocieri. Uh, există un nou avânt al negocierilor, trebuie să ne gândim, poate să introducem și acest aspect în uh, raport, apoi plenara se va desfășura după întâlnirea Consiliului Trebuie să vedem ce se întâmplă și cu uh, activitatea doamnei Ashton. Apoi, la alineatul 5, cred că trebuie să fim uh, mai aproape de cuvintele domnului Füle, comisarul, în legătură cu uh, independența uh, justiției. Apoi, alineatul 8, uh, sunt de acord cu raportarea, dar este și o problemă de punerea în aplicare. Să vedem ce se întâmplă și cu uh, procurorii. La, alineatul 18 nu e adevărat că nu s-a făcut niciun progres în legătură cu cadrul legal, cu uh, libertatea de cult. La alineatul 23 trebuie să vedem dacă uh, situația cu uciderile mm, din motive de onoare s-a îmbunătățit sau nu. La alineatul 28 cred că trebuie să ne referim la probleme specifice din Est și dezvoltarea economică la 39 uh, Aș trebui să spunem regretăm și nu uh, deplângem relațiile cu Iran. În ce privește Cipru e dificil să avem un compromis echilibrat. La grupul meu anul trecut am reușit să includem și colegii ciprioți în dezbatere și uh, să ajungem la un consens cu ei cu o uh, formulare constructivă și vom încerca să facem asta și anul acesta și uh, sper că și doamna Omeroyten o va face din partea comisiei noastre și cred că aici trebuie să din nou să înlocuim uh, plângem cu regretăm și o formulare de anul trecut în legătură cu trupele a avut un efect contraproductiv, așa că poate că ar trebui să ne referim altfel la demilitarizare. Vreau și eu să spun că ar trebui un calendar foarte uh, uh, bine structurat, dar în final, sigur, o felicit din nou pe doamna Meroitan. Președintele, mulțumesc și acum domnul Casulidis, două minute. Where is this thing? It was fine? Thank you, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit pe doamna Omen care a prezentat un raport foarte echilibrat, obiectiv și, într-adevăr, la un standard foarte înalt, cum a spus și domnul Lambsdorff. Aspectele din acest raport sunt 1. Criteriile de la Copenhaga și aici avem un consens și anume ne îngrijorează libertatea presei și libertatea de religie în ceea ce le privește pe minoritățile religioase. În ceea ce privește politica externă, vreau să-mi exprim îngrijorarea legată de noile politici față de Iran și Israel. În cazul Armeniei nu s-a întâmplat nimic, vreau să repet acest lucru și progresele care au apărut, de fapt, erau uh, uh fictive, nu erau reale. Dar vreau să vă spun tuturor de aici că problema legată de deschiderea capitolelor de negociere cu Turcia este, în mod evident, încăpățânarea de, legată de extinderea protocolului de la Ankara, încăpățânarea Turciei, care, practic, a pus pe gheață opt capitole. Acestea sunt înghețate și de aceea nu se mai pot deschide alte capitole. Deci să fim foarte prudenți când transmitem mesajele noastre. Vrem să fim mai puțin critici față de Turcia în anumite aspecte. Vrem să fim mai critici în ceea ce privește drepturile omului, vrem un echilibru cu Cipru, dar oare în acest mod ajutăm negocierile să progreseze? Să ne gândim puțin mai bine, colegi. Mulțumesc, domnule Casulides. Înainte să dau cuvântul următorului orator, vreau să vă spun că după consultări cu secretariatul putem să amânăm cu o săptămână, deci pe, pe 18, la amiaz, ultimul termen pentru depunerea amendamentelor. Și astfel dăm curs cererilor dumneavoastră ca să analizăm mai în detaliu situația și amendamentele, desigur. Și acum are cuvântul domnul Mavro Nicolas, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să o felicit pe raportoare pentru acest raport. Vreau să mă concentrez exclusiv asupra unui punct. Problema Ciprului. Aș dori să fac o propunere pentru soluționarea conflictului și aceasta soluție depinde în mod exclusiv de măsura în care Turcia poate fi convinsă să modifice și să oprească, de fapt, politica de colonizare a spațiilor ocupate. Pentru că Turcia acum încearcă, de fapt, să schimbe structura populației din zonele ocupate pentru și acest, acest lucru, această politică a Turciei va face foarte dificilă soluționarea problemei Ciprului în viitorul apropiat sau viitorul pe termen mediu. Pentru că noi, cei din Cipru, când mergem în partea din nord, vedem doar coloniști turci. Majoritatea populației din aceste zone a ajuns să fie uh, compusă, de fapt, din turci, veniți din Turcia, nu din uh, ciprioți turci. Și Domnul Svoboda, de asemenea, a înaintat un amendament în acest sens și cred că ar fi foarte bine să puteți să preluați acest lucru în uh, document. În engleză, citesc, se cere Turciei și uh, autorităților uh, turcipriote să evite, să oprească, să interzică chiar noi, uh, nouă, uh, noi colonii, crearea de noi colonii turcești, venirea de noi cetățeni din Turcia, astfel încât să uh, se pornească pe drumul unei soluții uh, pașnice. Deci, cred că această problemă ar trebui să fie inclusă în raportul doamnei Oman Ruiten. Onorevole Peterle, per două minute. Domnul Peterle, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și eu doresc să mă alătur celor care au felicitat-o pe doamna Omer Reuten, raportoarea, pentru un raport foarte bun. Îmi place foarte mult elocvența cu care l-a prezentat și mă bucur de asemenea că transmite trei mesaje cheie. În primul rând, recunoaște progresele făcute. Pentru că acum câțiva ani, multe dintre lucrurile care s-au întâmplat erau de neimaginat. Însă, au avut loc evoluții pozitive. Sigur că așteptăm încă punerea lor în aplicare. În al doilea rând, așteptăm o continuare dinamică a reformelor. Și în al treilea rând, trebuie să abordăm problemele cheie legate de angajamentele Uh, pentru aderare. Sigur, uh, problema Ciprului a venit acum în prim plan și în acest context Turcia se așteaptă ca Uniunea Europeană să acționeze, iar noi avem o poziție diferită de cea a Turciei. Sunt de acord cu cei care cred că acest proces ar trebui să fie încurajat și ar trebui să sprijinim pe deplin măsurile care să ducă la o soluționare definitivă a conflictului. Iar în ceea ce privește modificarea Constituției, de asemenea o susținem și dacă progresele vor merge în direcția polarizării, atunci schimbările în bine nu vor continua. Recent, un uh, recent există, a avut loc o Uh, discuția între uh, autoritățile turce și uh, membrii Parlamentului. Și uh, cred că relațiile între Parlamentul European și Parlamentul Turciei ar trebui consolidate pentru a înțelege mai bine uh, fiecare poziția celuilalt. Iar în ceea ce privește flexibilitatea uh, economiei Turciei, ar trebui să recunoaștem să recunoaștem progresele făcute de Turcia și mă bucur să văd că economia Turciei um, și reprezentanții lumii economice au avut contacte foarte bune cu noi. Mulțumesc, domnule Peterle. Domnul Svoboda are acum cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații. Cred că totuși ar trebui să uh, menționăm și care este problema deschiderii capitolelor de negociere. Nu este doar problema Ciprului, cu toate că susțin ceea ce a spus colegul nostru, domnul Mavro Nicolas, cu privire la politica de colonizare. Dar Turcia nu este pregătită și anumite state membre nu sunt pregătite să discute anumite lucruri. Există niște factori care ne blochează. În al doilea rând, vreau să subțin, susțin ceea ce a spus doamna Omen Reuten. A făcut un raport foarte bun. Uh, cred că este corect ceea ce spune referitor la confruntarea în, în interiorul spectrului uh, partidelor politice. Dar ministrul Erdogan și după referendum a subliniat faptul că a fost o greșeală să nu uh, pornească discuții pe o bază foarte largă. El încearcă, de fapt, să vină în întâmpinarea celorlalte partide și opoziția, de asemenea, trebuie să aibă uh, deschidere pentru, pentru astfel de discuții, pentru că în cadrul opoziției există uh, opinii divergente. În ceea ce privește problema armeană, ar trebui să înceapă un nou dialog între Turcia și Armenia și sigur că Turcia trebuie să facă pași pentru a ratifica protocolul. Știm că nu este foarte ușor, uh, dat fiind contextul cu Azerbaijanul și uh, regiunea Nagorno-Karabakh, dar totuși cred că ar trebui să înceapă un nou dialog. Acest lucru este absolut necesar. Și în ceea ce privește problema curzilor, și aici sunt uh, de acord, s-au întâmplat mult prea puține. Există voință, s-au făcut niște pași, dar Turcia trebuie să aibă curajul să meargă mai departe, pentru că acolo există activități teroriste care uh, pot să explodeze și Turcia trebuie să aibă curajul să meargă mai departe în această direcție. Însă, raportul este foarte echilibrat în ceea ce privește politica externă a Turciei. Uh, Uh, o politică externă independentă a Turciei poate să fie o foarte mare șansă, însă ea ar trebui să aibă loc în mod armonizat cu cea a Uniunii Europene, nu să fie una complet izolată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Svoboda! Dau acum cuvântul doamnei Boscurt. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc Riei Omen pentru atenția pe care o acordă drepturilor femei în raportul ei puncte foarte importante pe care le uh, susțin și, și eu, în raportul meu privind uh, drepturile femei, am uh, subliniat aceste lucruri. Mă bucur că se introduce în sfârșit această cotă și îți mulțumesc, Ria, pentru acest lucru. În al doilea rând, raportul sigur că ne dă senzație de deja vu. Dar, pe lângă asta, îmi lipsesc niște puncte cum ar fi atenția pentru situația recentă a purtării uh, voalului în universități. Nu văd să fi reapărut acest punct, dar cred că este important. Al doilea rând, drepturile comunității, uh, minorităților, homo, uh, minorităților sexuale și, de asemenea, niște alineate uh, pe baza acordului de asociere și dialogului privind liberalizarea vizelor. Este foarte important pentru Turcia dar există un caz care arată că și cetățenii turci au drepturi prin acordul de asociere și văd că e o liniște totală în jurul acestei chestiuni. Comisia a promis să lanseze o anchetă, să vadă ce va însemna acest lucru pentru statele membre ale Uniunii Europene. Văd că nu a apărut acest punct, deci sper că, sper că îi, vom, îi vom acorda atenție ca să monitorizăm situația. Și în ultimul rând, este foarte clar că nu mai avem capitole de negociat, nu, pentru că nu putem să deschidem unele capitole. Sigur că în parte vina ea a Turciei, dar de asemenea o parte din vină stă pe umerii statelor membre. Și cred că în această situație de blocaj ar trebui să avem o strategie pentru a reuși să repornim negocierile. Acestea sunt punctele pe care vreau să le subliniez și mulțumesc Riei pentru eforturile depuse la acest raport. Mulțumesc! Grazie, onorevole. La parola... Mulțumesc acum are cuvântul domnul Covaci, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc doamnei Omer Reuten. A făcut un raport echilibrat și aș dori eu să atrag atenția, mă rog, nu să repet uh, cele spuse de colegii mei, ci la punctul 36 vreau să spun că se face legătură între deschiderea capitolului energie cu notificarea acordului interguvernamental pentru Nabucco, dar uh, asta nu e uh, întreaga poveste, pentru că acum există toți particip, toate țările participante la Nabucco, Austria, Bulgaria, România, Ungaria, sunt gata să semneze uh, acordul de susținere a proiectului Nabucco, dar se pare că Turcia se folosește de uh, acest acord ca uh, o pârghie pentru a face presiune asupra deschiderii capitolului de negocieri pentru energie. Eu nu doresc ca să văd uh, Turcia folosindu-se de acest acord ca un instrument de șantaj. Eu, sigur, doresc să văd deschiderea capitolului, deschizându-se capitolul energie, dar nu în legătură cu presiune asupra sau ultimatumuri, uh, în sensul că dacă Uniunea Europeană nu deschide capitolul de energie, noi nu vom schimba, uh, noi nu vom semna acordul de susținere a Nabucco din partea turcilor. În al doilea rând, ratificarea protocolelor cu Armenia. Prin semnarea protocolului în Elveția a fost foarte clar că nu există precondiții ca să se facă legătura cu Azerbaijan sau cu conflictul înghețat din Nagorno-Karabakh eu cred că o astfel de atitudine nu ajută la uh, dezvoltarea încrederii între țările vecinate cu Turcia și așteptăm din partea turcilor să fie parteneri de încredere pentru Uniunea Europeană, dar bazându-ne doar pe încredere reciprocă. Asta înseamnă respectarea uh, tuturor acordurilor și protocolelor semnate. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc domnule Covacev și are cuvântul la Brepols, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun, doamne Omer Reuten, că sunt de acord cu multe din punctele critice din raport privitoare la procesul de deschidere democratică, proces care încă nu e, a fost pus în practică. E timpul de acțiune și susțin apelul domniei sale pentru o schimbare com- completă a Constituției, pentru că nu sunt de ajuns măsuri simbolice. În legătură cu problema curdă, cred că uh, formularea din raport trebuie să fie mai uh, viguroasă și voi depune un amendament. De exemplu, nu se face referire la un proces îndreptat împotriva a unor politicieni curzi uh, aleși democratic și a unor activiști a drepturilor omului. De asemenea, referendumul ignoră problema curdă și boicotul partidelor curde nu este nici el menționat și nici uh, cazul din Danemarca. Știm ce se întâmplă cu PKK-ul, care sigur e criticat pe drept cuvânt, dar nu se spune nimic despre încetarea focului. Deci cred că noi trebuie să spunem foarte clar că guvernul turc trebuie să intre într-un dialog, să se angajeze într-un dialog cu reprezentanții curzilor, să fie luate măsuri concrete pentru a se asigura că toate, toți cetățenii din Turcia își pot exercita liber toate drepturile ce li se cuvin, ce le revin. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Și acum doamna Gomes pentru două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să felicit pe doamna Omeroyten pentru că a făcut un raport echilibrat, obiectiv, constructiv. Uh, cei care au spus aici că problema deschiderii capitolului pe drepturile omului este una esențială, și au dreptate, cred eu, și mă îngrijorează mai ales problema libertății presei, libertății de exprimare, mai ales acum în vederea uh, celor uh, dezvăluite nouă de Wikileaks și rolul jucat de Turcia în extradările ilegale și torturile ilegale și apoi drepturile femeilor uh, reprezintă o problemă cheie și mă bucură faptul că Ria s-a referit la acest lucru. De asemenea, ratificarea. There in, uh, in the report. Uh, I'd like to uh, say on the question of Cyprus. ICC este și o, asta o problemă importantă și în problema Ciprului, sigur, trebuie să găsim un consens și trebuie să găsim tonul necesar al mesajului pe care trebuie să-l transmitem. Dar aici e important că <clears throat> E, nu e vorba de interesele Turciei de a adera la UE, e vorba de interesele noastre ale Uniunii Europene și nu putem permite să, ca această problemă să rămână la nesfârșit nerezolvată. <clears throat> E vorba până la urmă și de politica noastră comună de securitate și apărare și de articularea uh, acesteia cu NATO. Se creează probleme nesfârșite pentru că problema acesta rămâne nesoluționat și cred că este o prioritate să-l rezolvăm. Apoi, aș dori să o întreb pe Ria dacă ne poate spune ceva în legătură cu corupția, mai ales la capitolul uh, afaceri economice și sociale. Pentru că fie orice persoană care se duce în Turcia se întâlnește cu problema asta a corupției de mici dimensiuni. Atunci, dacă asta se întâmplă zi de zi, ce se întâmplă atunci la nivel înalt? Că eu sunt îngrijorată și de corupția din Uniunea Europeană noi nu cred că trebuie să ne neglijăm capitolul uh, corupției, negocierile cu Turcia. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamnă Gomes. Ai cuvântul pentru domnul doamna Papadopoulos. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, Rie și o felicit pentru raportul ei. Sunt uh, de acord cu problemele ridicate de ea în legătură cu libertatea mass media în Turcia. Deficitul de democrație există încă în zonele legate de drepturilor, drepturile femeile, discriminarea, eh, toleranță zero eh, pentru tortură și lupta împotriva corupției. Trebuie să fim critici în privința Turciei pentru că e o țară care e în curs de aderare, care trebuie să ne respecte valorile noastre comune europene pentru a deveni membru a Uniunii Europene. Din păcate, Turcia nu arată niciun fel de respect în legătură cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, și cu valorile europene pe care le promovăm noi. Nu implementați uh, protocolul uh, adițional, deși este obligația pe care și-a asumat-o față de UE și nu recunoaște Ciprul, ceea ce de asemenea este obligație a Turciei uh, față de UE. Nu respectă libertatea religioasă și drepturile grecilor ciprioți, ne-a distrus patrimoniul cultural, a distrus peste 500 de biserici care aparțin patrimoniului european. În plus, Cred că în raportul uh, Oman, Reuten trebuie făcut, uh, trebuie subliniată problema fam, famagustei și trebuie subliniată nevoia de a proteja uh, patrimoniul cultural al Ciprului și de a se opri uh, distrugerile și de, se, de a se opri colonizarea ilegală. De asemenea, trebuie să ne referim la încălcarea drepturilor omului în legătură cu persoanele dispărute din Cipru și uh, ciprioții care au suferit uh, o epurare etnică. E vorba de 20.000 de ciprioți greci care trăiesc în exil Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de aceste probleme pentru că epurarea etnică continuă în Turcia. This violence of this... Și haideți să determinăm Turcia să oprească încălcările valorilor europene și ale drepturilor omului. Mulțumesc. Grazie, onorevole Papadopoulos. Mulțumesc, doamna Papadopoulos. Și acum, în încheiere, pentru două minute, are cuvântul domnul Teoharus. Program. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să o felicit pe Ria Omen Reuten pentru discursul politic foarte clar care se găsește în acest raport. De asemenea, de asemenea aș dori să spun că ea a pus bazele pentru o soluționare în cel mai bun mod, mod posibil a problemei cipriote. Multe documente pe care le-am văzut uh, nu exprimă atât de clar fundamentul de principii și valori europene care trebuie să stea la baza acestei uh, soluții. Pentru că nu vrem niciun fel de excepții, nu vom accepta excepții de la valorile fundamentale care trebuie să stea la baza acestei soluții. Există anumite persoane ca unii din Comisia de Afaceri Juridice care nu iau în considerare acest lucru. Comisia Jurii spune că uh, temeiul juridic pentru convenția juridică cu teritoriile ocupate din uh, Cipru este greșit și au cerut reintroducerea pe ordinea de zi a acestui punct. Uh, Consiliul a luat o decizie recentă care vorbea despre reunificarea Ciprului, nu de o separare permanentă, iar cei care discută despre acest subiect ar trebui să-și aducă aminte de această decizie. Și cred că raportul doamnei Omen Reuten trebuie să fie baza discuțiilor noastre viitoare și a tuturor eforturilor de a aduce pace și democrație în întreaga insulă. Mulțumesc! Domnul Lambsdorff, vreau să mă refer la regulamentul de procedură și anume la organizarea lucrărilor noastre. Doamna Oman Reuten a prezentat un raport pentru Turcia. Grupurile au numit uh, diversi raportori din umbră, uh, colegi și eu fac parte dintre aceștia și cred că ar fi foarte bine dacă și raportorii din umbră la acest raport ar primi puțin mai mult timp de lucru decât alți colegi pe care sigur că îi apreciez, dar aici nu este un raport despre Cipru, nu este un raport despre soluționarea problemei cipriote. Înțeleg, uh, sigur, uh, consternarea colegilor când este vorba despre Turcia, dar cred că ar fi bine ca uh, grupurile politice să poată să ia cuvântul mai mult și să se facă, uh, să purtăm o dezbatere aici despre acest raport care, în care se vorbea despre Turcia. Mulțumesc! Bine, <clears throat> abia... Președintele bun și acum domnul Cristof Filori, șef de unitate de la Direcția Generală pentru Extindere din partea Comisiei, are cuvântul. Vă rog, vă ascultăm cu multă atenție. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș spune că în acest stadiu raportul uh, e supus un examen, un examinări foarte atente și apoi din partea comisiei uh, aș, a, nu aș aborda remarcile preliminare privitoare la criteriile politice, ci aș exprima o părere foarte pozitivă a comisiei în legătură cu raportul Omer Reuten care, pe problemele acestea în legătură cu criteriile politice, a făcut o reflectare foarte bună a situației actuale din Turcia și concluziile sale uh, sunt în acord cu concluziile raportului Comisiei. Raportul, mă refer la raportul anual publicat pe data de 9 noiembrie. Uh, poate doar un punct. Doamnă raportare, v-am atras atenția asupra unei formulări privitoare la cooperarea împotriva terorismului și vă aduc aminte că e vorba mai ales de Turcia, care în acești ultimi ani a solicitat o cooperare cu Uniunea Europeană. Poate că textul, la ora actuală, în raportul dumneavoastră, e, ar putea fi îmbunătățit, pentru că formularea actuală ne-ar putea face să credem că noi avem o atitudine critică față de Turcia pentru lipsa asta de cooperare în acest domeniu și poate că ar trebui să sugerăm, să reechilibrăm textul aici. Mulțumesc pentru atenție. Președintele foarte bine. Acum dăm cuvântul în final doamnei raportoare Omar Reuter. Vă rog. Domnule președinte, mulțumesc și mulțumesc de asemenea tuturor colegilor pentru comentariile foarte pozitive și pentru aprecierile exprimate la uh, adresa acestui raport. Acum aș dori să adaug uh, unele comentarii și anume că eu sper că dezbaterea va fi reflectată și numărul de amendamente pe care le voi primi. În al doilea rând, știu că există, părerile sunt împărțite în legătură cu aderarea Turciei, sper că în considerentele mele am reușit să subliniez exact ce ne gândim noi în legătură cu atunci când vorbim despre accesia, despre aderarea Turciei. Mă scuzați. Și sper că poate să rămână ca atare formulare. Eh, Vrem să evităm orice neînțelegeri și orice suprapuneri și nu cred că niște amendamente uh, care să înca- încalce aceste principii ar fi de dorit. Asta pentru domnul Bios și domnul Lambsdorff. În rest, domnului Howitt i-aș spune că s-a referit la multe puncte care crede domnia sa că ar trebui modificate de exemplu, în legătură cu concurența, eu cred că există mai multe capitole în care Turcia, într-adevăr, a cam rămas în urmă și face schimbări doar de ultim moment și doar când este obligată. Acum, în ce privește concurența, poate ar trebui să respecte mai bine regulile europene, într-adevăr. S-a, a făcut domnul Howard, uh, Howard niște comentarii și în legătură cu omorurile De onoare, eu nu am cifre exacte. Ehm, van de Europese Comisie. dus ik hoop niet... Ik ben het ook niet eens ten aanzien van... Eh, informațiile pe care le am, eh, le, de care dispun, provin din eh, raportul Comisiei. Acum, în legătură cu propunerile privitoare la politica externă, utilizarea cuvântului regretăm și nu deplângem, nu știu dacă ar fi potrivită, pentru că, sigur, există divergențe de opinii care au apărut recent. Asta înseamnă că noi spunem că uh, e de salutat mod, uh, faptul că Turcia are o politică externă dinamică, dar în același timp și Europa trebuie să fie activă. Nu e vorba doar de Turcia. Și un alt reprezentant trebuie să fie mai activ. Sigur că formularea din înscris e diferită, Dar iată că în rezoluția privitoare la Iran nu s-a bucurat de susținere la Consiliul de Securitate ONU și cred că e dezamăgitor. Dar eu rămân la formularea mea cu uh, deplânge. Uh, acum mă adresez domnule Graf Lansdorf. Alexander, sigur că totdeauna am o atitudine constructivă și încurajez autoritățile turcești să facă ceva în legătură cu acest prag de 10%. Trebuie să ne gândim de asemenea că nu e vorba doar de guvern, ci și de modul în care acționează partidele de opoziție. Și acestea acordă multă importanță acestui prag de 10%. Și în acest punct cred că sunt solidar cu guvernul. În ce privește libertatea mass media, sigur, am avut o formulare destul de dură în urma unor convorbiri recente și sper că te satisface formularea actuală. Acum, doamna Flotra a avut uh, o serie de comentarii de care sigur voi ține seama. Acum în ce privește Cipru... Sunt foarte recunoscătoare pentru toate punctele de vedere exprimate aici și voi ține seama de ele, dar vreau să vă spun că treaba mea e să, a fost să scriu un raport despre Turcia. Asta a fost misiunea care mi-a fost încredințată. Acum, dacă ne, e să ne referim la soluționarea problemei cipriote, uh, Sigur că va putea fi de ajutor acest lucru și Turciei și Europei și, și Turcia și Europa au lucruri de făcut pentru a rezolva această problemă, dar și cele două comunități din insulă trebuie să uh, participe la soluționarea problemei, că până la urmă ele sunt uh, părțile interesate în primul și în primul rând. eu, sigur, am, m-am ocupat uh, și mai de mult de această problemă, ba chiar în, în fiecare an, când uh, mă refer la problema Turciei și Ciprului, încerc să adaug lucruri noi și să țin cont de toate evoluțiile. Eu sper ca toată lumea că se va ajunge la o soluție pașnică în următorii ani, dar uh, obiectul raportului meu este Turcia și nu Ciprul. Acum doamna Flotră văd că am depus un amendament în legătură cu comerțul direct și domnul Howitt cred că s-a referit la acest aspect și domnul Howitt de asemenea se referă la desfășurarea trupelor sau la o eventuală retragere a trupelor și să ne referim și la famagust. Acum, dacă vom include toate acestea, va ieși un fel de salată, dacă băgăm totul în aceeași oală. și nu vom reuși să ajungem la nimic bun. Că, sigur că toți avem agendele noastre pe care trebuie, și interesele proprii, dar v-aș ruga, dragi colegi, să recunoașteți faptul că eu am inclus destule în raport în legătură cu, cifru, cu Cipru și uh, am menționat, de exemplu, pe problema persoanelor dispărute, zonele de ocupație militară. Acum uitați-vă ce s-a întâmplat și cu fostul nostru raport eu am inclus din nou toate aceste puncte, deci vă rog fiți înțelegători. Și vă rog, dacă puteți, să uh, dați dovadă de înțelegere și să, să, să fiți satisfăcuți cu ce am introdus eu în acest raport, că nu voi putea accepta toate aceste amendamente. Uh, trebuie să ne gândim cu la ce s-a realizat până acum în cadrul negocierilor și trebuie să, acest lucru trebuie să fie folosit ca bază pentru încercarea de găsirea unei soluții cât mai curând posibile. Eu nu vreau să mai avem discuțiile nesfârșite pe care le-am avut data trecută pe acest subiect. Deci vă rog să aveți atitudine înțeleaptă. Până la urmă, ei sunt, uh, ciprioții sunt cei care trebuie să uh, ajungă în primul și în primul rând la o soluție. Acum, uh, în legătură cu problema vălului, vălului care este purtat în, în, în școli sau nu, n-am introdus acest lucru. Și apoi cu problema vizelor. Da, aici trebuie discutat cu comisia. Sigur, sunt familiarizate cu această problemă, dar este o problemă europeană. Problema vizelor. Dar îngrijorările sunt bilaterale. Acum cu educația. Sper că puteți recunoaște că uh, uh, formularea mea este una satisfăcătoare. Domnul Covace, nu știu dacă mai este aici, s-a referit la acordul de susținere a Nabucco. Bun, eu trebuie să verific acum, uh, să văd exact care este situația. Nu cred că este o problemă insurmontabilă. Acum, doamna Braveholz, în legătură cu problema curzilor, nu știu ce aș putea adăuga mai mult față de ce am spus în raport. În Turcia eu sunt criticată pentru că avem, noi susținem prea mult pe cacao în Europa. Dar PKK este o organizație teroristă pe care nu aș dori să o susținem. Faptul că se, există negocieri și convorbiri în Turcia între uh, turci, între autoritățile turcești și minoritatea curdă. E clar și nu știu ce mai multe detalii aș putea adăuga. Îi mulțumesc doamne Gomes pentru susținere și îi spun că în legătură cu corupția, Am menționat întotdeauna acest lucru în rapoartele precedente. Acum nu am făcut-o pentru că nu pot să repet același lucru de fiecare dată. Dar dacă dumneavoastră credeți că este necesar, voi vedea ce pot face. Acum, uh, în legătură cu reprezentantul Comisiei și alineatul 20, da, probabil că ave, aveți dreptate și poate că trebuie să spunem încurajăm Turcia, dar și Uniunea Europeană să intensifice cooperarea. Cu asta, domnule președinte, cred că am uh, reușit să răspund tuturor întrebărilor și îngrijorărilor uh, exprimate aici și vă mulțumesc. Președintele, bine, mulțumesc doamnei raportoare. După cum am mai spus, mai avem o săptămână în plus pentru depunerea amendamentelor față de calendarul inițial. Deci, repet, e vorba de data de 18 ianuarie la orele 12. E ultimul termen de depunere a amendamentelor. Bun, acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi a reuniunii de astăzi și e vorba de propunerea de rezoluție asupra încheierea unui acord de parteneriat și cooperare între comunitățile europene și statele uh, membre și Turkmenistanul și încheierea unui acord de parteneriat și cooperare cu Turkmenistanul. E un document uh, a cărei uh, autoare este doamna Nicolae. Vă rog, are cuvântul. Președinte, înțeleg că timpul nu ne permite să avem o abordare exhaustivă în această a doua lectură în parlament a raportului am să Anche se c'è un po' di brusie intorno, al microfono si sente benissimo. I colleghi... Noi vă ascultăm totuși, să știți, uh, la microfon. Vă rog să continuați să vorbiți, deși colegii ieș, ies acum din sală și fac puțin zgomot. Deci noi vă auzim foarte bine, deoarece vorbiți la microfon. Vă rugăm să continuați. Domnule președinte, uh, vreau întâi să mulumesc raportorilor din umbră pentru modalitatea în care am colaborat în legătură cu acest raport ultima întâlnire am avut o de curând i Uh, ea s a finalizat cu un acord pe treisprezece amendamente de compromis i cu numeroase amendamente care conineau detalii tehnice binevenite a vrea să precizez că uh, acest uh, raport conine o notă mult mai critică în raport cu prima versiune uh, dar i o viziune optimistă asupra modului în care acordul trebuie să se finalizeze i cred că este foarte important să cooperăm cu turkmenistanul să schimbăm o strategie care de doisprezece ani nu a avut niciun uh, rezultat i anume strategia de izolare a acestei ări în dialogul cu comunitatea uh, internaională. a vrea să precizez i să salut modul în care am colaborat pentru a găsi mecanisme de control uh, ale modului în care funcionează acest acord ceea ce ne permite ca după tratatul de la lisabona să avem o implicare mult mai accentuată i o poziie mult uh, mai activă mă refer aici la revizia uh, bienală la întâlnirea anuală în uh, parlament între delegaia pentru asia centrală comisia noastră comisia droi i reprezentani ai comisiei i consiliului dar doresc să subliniez i introducerea unui mecanism de monitorizare împreună cu sub patronajul înaltului reprezentant important în cadrul uh, serviciului european de aciune externă. sunt câteva idei noi care uh, sunt introduse cu ocazia acestui raport i care în opinia noastră dau posibilitatea unei conduite mult mai active a parlamentului. de asemenea a vrea să precizez că raportul introduce i posibilitatea unei cooperări între cele două parlamente articolul optzeci și doi din raport mai ales uh, că diplomaia parlamentară în opinia mea este o cale care uh, poate duce întotdeauna la construcie parlamentul turmen fiind condus de o femeie i reprezentarea femeilor în acest parlament fiind una uh, semnificativă uh, a vrea să reamintesc faptul că în întâlnirea de săptămâna trecută cu delegaia pentru asia centrală Uh, colegii notri au convenit că este nevoie de acest acord el este un cadru juridic necesar în strictă relaie cu drepturile omului cu principiul cooperării i al dezvoltării pentru că acordul de comer uh, interimar este doar o aplicare previzională a unei pări din pca uh, referitoare doar la comer i Eh, cred că în plan juridic numai acest acord eh, poate fi instrumentul util care să ne permită o implicare mult eh, mai activă nu numai pe componenta drepturilor omului dar i în cooperarea economică. concluzionez domnule preedinte înelegând că timpul ne presează să Uh, cu sperana că în douăzeci și șase ianuarie suntem uh, destul de devreme în uh, această a doua lectură vom avea un, un vot pozitiv i vom încerca să schimbăm o paradigmă Uh, a atitudinii noastre în relaiile internaionale i în special în ceea ce privete drepturile omului uh, anume aceea a criticii contemplative cu a unei implicări uh, mult mai angajante în relaiile cu alte ări i în special în momentul de faă cu turkmenistanul. cred că uh, valena strategică i posibilitatea acestei ări de a fi un partener uh, sustenabil în uh, planul scenei internaionale trebuie susinută de parlamentul european. vă mulumesc. Mulțumesc, doamnă Nicolae. Și acum are cuvântul domnul Peterle. Două minute. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, nu vreau să mai adaug nimic la ceea ce a spus raportarea. Eu mă bucur foarte mult că împreună cu amendamentele foarte multe ale colegilor am reușit să curățăm acest text astfel încât să nu există uh, niciun fel de repetiții și de ambiguități. Mă bucur foarte tare că cursul pe care îl avem este continuat în pofida îngrijorărilor, în pofida diferențelor de opinie dintre noi. Dorim să creăm aici niște baze, un cadru în care să putem să integrăm ceea ce este necesar pentru Turkmenistan. Atât am vrut să spun. Mulțumesc. Are acum cuvântul Doamna Kiel Nielsen, două minute. Coleg. Mulțumesc, dragi colegi. În lunile următoare trebuie să elaborez un raport asupra Asiei Centrale și doresc să fac o evaluare a progreselor înregistrate în aceste cinci țări din zonă, inclusiv Turkmenistanul, pe problema drepturilor omului. Astăzi, în ce privește Turkmenistanul, aș putea spune că se vorbește de progrese, însă eu aș vrea să vă înfățișez aici două scrisori. Una adresată secretarului general al OSCE pe data de 29 noiembrie și alta o scrisoare deschisă. Scrisorile sunt semnate de asociații de apărători drepturilor omului. Sunt 19 activiști care au semnat aceste scrisori. Uh, aceste persoane n-au putut să se, să se deplaseze la summitul OSCE din Kazahstan, unde se desfășura în paralel cu summitul o conferință a ONG-urilor și persoanele astea au fost amenințate atât în Turkmenistan cât și cu susținerea Kazahstanului, astfel încât ONG-urile n-au putut să se deplaseze la fața locului, au fost amenințări fizice, lucruri destul de grave și îngrijorătoare și în scrisorile acestea pe care vi le voi transmite, dacă cumva nu le-ați primit până acum, se vorbește de atmosfera generală din Turkmenistan din acest an. Anul trecut, conform acestor ONG-uri, a fost anul uh, în care s-au înregistrat cele mai multe represiuni, un an fără precedent în ce privește atacurile față de drept, la adresa drepturilor omului. Și în aceste scrisori puteți citi mărturiile și faptele semnalate. Eu n-aș vrea să pierd acum vremea, vă voi transmite aceste scrisori, dar vreau să vă spun că este o atmosferă generală din Turkmenistan care nu uh, reflectă o îmbunătățire a drepturilor omului. Președintele, da, mulțumesc, doamnă Kill Nielsen. Și acum, pentru două minute, are cuvântul domnul Pașcu. Două minute. Thank you. Vă mulțumesc. Eu îi țin locul domnului Șivit, care este raportorul nostru din umbră. Mi-a cerut să citesc următoarea declarație care prezintă punctul nostru de vedere al grupului nostru trebuie să ne confruntăm cu o dilemă veche și anume dacă să stabilim un cadru de cooperare cu niște democrații imperfecte sau care nu reușesc să respecte standardele democratice internaționale pentru a avea un impact pozitiv asupra situației lor interne sau să refuzăm niște legături mai strânse cu astfel de state din cauza unor neajunsuri grave. În cazul Turkmenistanului există progrese în ceea ce privește drepturile omului, promovarea drepturilor omului și prizonierilor. Vă rog să vorbiți mai rar, spune domnul Albertini. Totuși, situația încă nu e perfectă și multe ar trebui să fie făcute pentru a face față acestor probleme. Amendamentele de compromis pregătite și discutate săptămâna aceasta reprezintă poziția grupului nostru privind semnarea unui acord cu Turkmenistanul. Sublinează faptul că semnarea acestui PCA ar trebui să fie supusă la condiții și să existe posibilitatea întreruperii acordului cu Turkmenistanul dacă nu își respectă angajamentele de drepturi ale omului. Grupul nostru sprijină toate uh, amendamentele de compromis. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamna Haută, la două minute. Thank you very much, Chair. Uh, I would like to thank... Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru foarte bună cooperare. Am uh, analizat împreună implicațiile acestui acord asupra drepturilor omului. Multe dintre compromisuri sunt excelente și aș dori să spun că trebuie să ne concentrăm atenția mai ales asupra uh, noului mecanism de monitorizare care îl implică și pe Parlamentul European, uh, pe care îl solicită amendamentele de compromis. Însă, este adevărat și ceea ce au spus colegii. Mai ales mesajul doamnei Kiel Nielsen este foarte important. Să înțelegem că acest regim astăzi este unul dintre cele mai represive din lume și trebuie să ne luăm în serios uh, poziția atunci când acordăm Uh, consimțământul nostru pentru acordul de parteneriat și cooperare. Pentru că trebuie să ne asigurăm că se fac progrese pentru îmbunătățirea respectului pentru drepturile omului. Și în această situație e foarte greu să tragi această concluzie, și anume că vor fi progrese. Și e foarte greu să ai o conștiință cura- cu conștiința curată și cu um, o voință pozitivă să spui da acestui acord. De aceea mulți colegi din uh, diferite grupuri politice ezită. În această situație, noi, verzii, considerăm că ar fi potrivit ca această decizie să fie luată peste un an, să așteptăm semnalele adecvate de, pe care le așteptam de la Turkmenistan, și anume că ei sunt într-adevăr pregătiți să facă eforturi pentru a îmbunătăți starea deplorabilă a drepturilor omului. Mă întorc la acest mecanism de monitorizare. Pare a fi uh, o inovație interesantă și repet că ar putea să fie o cheie în rezolvarea situației. Formularea este oarecum vagă și noi am dori ca această formulare să fie consolidată, astfel încât Parlamentul European să aibă garanții că acordul de parteneriat și cooperare va îmbunătăți într-adevăr situația drepturilor omului și nu va lăsa lucrurile să meargă înainte așa cum sunt acum. Deci aș dori ca formularea la compromisul 2 cu privire la acest mecanism de monitorizare și uh, legarea lui cu revizuirea bianuală să fie uh, consolidat în formularea lucrurilor, să se formuleze mai ferm. Și vreau să spun ceva. Noi avem o versiune a acordului, așa cum a fost propus de comisie pe 6 februarie 1998, pe 16 februarie, și se pare că lipsește ceva foarte important de articolul 1, și anume a oferi asistență în construcția statului de drept uh, în Turkmenistan. De ce nu discutăm această versiune? Poate Comisia ar putea să îmi răspundă la această întrebare. Mulțumesc. Domnul Jib, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc raportoarei și tuturor celor care au depus amendamente la acest raport. Inițial, raportul nu îndeplinea toate așteptările noastre, mai ales în ceea ce privește drepturile omului. Nu lua în considerare uh, ceea ce a spus Parlamentul European în trecut. Majoritatea amendamentelor depuse de colegi fac acest raport uh, mai obiectiv. Eu nu doresc acum să, să critic, numai să critic Turkmenistanul. Mă bucur să pot să și laud această țară. Însă, nu putem să ne limităm la niște realizări virtuale. Trebuie să fim consecvenți față de tradiția, față de linia tradițională a Parlamentului European și să menținem așteptările pe care le avem. Uh, vis-a-vis de Turkmenistan, pentru că există tot felul de indicatori ai drepturilor omului pe care vrem ca Turkmenistanul să îi atingă și vrem să vedem progrese cuantificabile. Acolo unde există încălcări, trebuie să putem utiliza uh, opțiunile oferite de acordul de parteneriat și cooperare. Sunt de acord cu domnul Pașcu. Trebuie să putem să suspendăm acest acord dacă au loc încălcări serioase ale condițiilor. Acordul trebuie să fie uh, legat, armonizat cu instrumentele necesare care să poată fi utilizate în mod eficient de Uniunea Europeană și de către noi ca membri ai Parlamentului European. Și după ce am văzut amendamentele și am auzit-o pe doamna raportoare, înțeleg că există amendamente amendamente de compromis care iau notă de îngrijorările exprimate de noi, inclusiv ale mele. Mulțumesc, domnule Gjip. Închide această dezbatere doamna Gomez, care primește cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost, făcut parte dintre colegii care au depus amendamente și m-aș bucura să uh, pot să citesc aceste amendamente de compromis care se pare că există, dar eu nu le-am văzut încă și mi-aș dori să fie diseminate mai ales membrilor care au contribuit cu cât mai multe amendamente și care au um, o rezervă fundamentală uh, în uh, a-și exprima acordul cu acest raport. Deci vreau să o rog pe doamna raportor și pe raportorii din umbră să uh, ne dea și nouă compromisurile. Și aș dori de asemenea să subliniez și eu îngrijorările care au fost exprimate de mai mulți colegi, și anume informațiile care au fost informate de doamna Kiel Nielsen legat de impedimentele recente în calea ONG-urilor care nu au putut să viziteze Turkmenistanul. Mulțumesc! Eh, eh, Mulțumesc și acum în încheiere are cuvântul reprezentantul Comisiei. Doamna Nichez. De la Comisione. Partea Comisiei. Vă mulțumesc foarte mult pentru că îmi permiteți să intervin cu câteva comentarii. Încă nu am văzut textul promis pentru compromisuri și e foarte greu să mă exprim. Mi-aduc aminte că propuneam trei tipuri diferite de follow-up în ceea ce privește drepturile omului. Era vorba de o revizuire bianuală, de o discuție anuală și un mecanism de monitorizare. Discuția anuală și revizuirea anuală sunt uh, în regulă pentru noi, pentru comisie. Întotdeauna am cerut asta și am și spus-o în fața comisiei DROA. Deci e mai bine să putem ști uh, ce se întâmplă în legătură cu situația drepturilor omului și democrația, deoarece există lacune mari în acest domeniu. Când vorbim de un mecanism de monitorizare, aș vrea întâi să mă uit la text, deoarece fie vom face exercițiul clasic care funcționează deja pentru rapoartele privind drepturile omului, pe care le pregătim anual, și ne putem uh, imagina că vom avea o apreciere mai detaliată a situației drepturilor omului, nu nicio problemă dacă doriți acest lucru, fie că vorbim despre un mecanism complet nou. Și atunci cred că ar trebui să mergem mai departe și să înțelegem despre ce este vorba, mai ales dacă doamna Nicolai dorește să aprofundeze acest lucru. Deci dacă vorbim de un nou instrument, atunci avem anumite rețineri, deoarece trebuie să vedem dacă într-adevăr ne aflăm în cadrul mecanismului de cooperare interinstituțională și dacă respectăm prevederile din tratatul de la Lisabona, să fără a avea un text în față, mi-e foarte greu să am o opinie definitivă. Și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc! Îi dau cuvântul acum doamnei raportor. Mă scuzați, mai dorește cineva să ia cuvântul. Doamna Hauta, la 30 de secunde. Scuzi, scuzi, ne aveva chestia un... mult. Nu, nu, îmi ceruse cuvântul doamna Hauta la 30 de secunde. Da, cred că am crezut că comisia va răspunde întrebării, pentru că este una esențială. A fost foarte dificil să primim textul pe care îl discutăm și găsim aici că avem niște nelămuriri și sper că poate să-mi răspundă totuși Comisia. Se vole completa? Președinte, dacă reprezentanta Comisiei dorește să mai ia cuvântul, da replica privind solicitarea doamnei Hautala, vă rog. Uh, thank you. Well, first of all, the text we are Mulțumesc. În primul rând, textul pe care îl discutăm a fost semnat, a fost negociat și semnat. Nu discutăm despre un document care mai poate fi revizuit. Dacă există elemente care au fost discutate la un moment dat și nu le găsiți în text, atunci ar trebui să ne întoarcem la persoana care a fost, a condus negocierile acum 12 ani. Pot să verific acest lucru, dar textul a fost negociat și semnat de statele membre, de Parlament și de Turkmenistan. Bine, uh, relatrice Nicolai, ale... Mulțumesc acum doamna raportoare Nicolai are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, înțeleg îngrijorările, le împărtășesc, însă consider că avem de făcut o opțiune politică în uh, raport am prevăzut toate mecanismele de verificare de monitorizare accesibile pentru parlamentul european Uh, și uh, îmi pare rău însă că amendamentele nu au fost uh, aduse la cunoștința tuturor colegilor. cred însă continui să cred că orice amânare a acestui acord ar face doar să stagneze lucrurile în zonă și mai puțin uh, le ar da o șansă să aibă o abordare schimbată diferențiată și dacă vreți uh, mai constructivă pentru că eu cred că uh, sigur putem sancționa de la înălimea reperelor și valorilor noastre în parlamentul european însă finalitatea acestei sancțiuni nu va fi decât una care să poată duce la înrăutăirea situației și mai puțin la o schimbare în bine în ceea ce privete uh, scrisoarea ong urilor da am cunotină de această scrisoare uh, este vorba de intrarea în kazahstan nu în turkmenistan uh, i tot ce tim cu certitudine fără niciun fel de supoziii eu juristă fiind nu privilegiez în niciun fel uh, declaraiile unilaterale ar trebui cred să verific i am verificat acest lucru s a datorat faptului că uh, kazahstanul nu a acordat vize de ce în ce condiii ce s a întâmplat nu a putea să vă spun pentru că mă feresc să speculez pe astfel de chestiuni nu mi se pare nici onorabilă o speculaie pe chestiuni pe care nu am uh, dovezi. sigur de acord cu doamna hautala din uh, păcate cei care v au reprezentat la ultima întâlnire uh, cu raportorii din umbră au cerut această formulare probabil că nu i ai instructat îndeajuns cu privire la ceea ce dorii în amendament pentru că reprezentantul dumneavoastră a agreat dar sunt dispusă să discutăm uh, cu privire la această chestiune pentru că mi se pare că un dialog uh, constructiv este mult mai util decât unul care să uh, blocheze în uh, ceea ce privete raportul eu continui să cred că acest mecanism uh, pe care noi îl introducem în acest raport permis de tratatul de la lisabona acest lucru l am verificat cu serviciile noastre juridice ne dă posibilitatea să schimbăm o poziie mai rigidă i ne dă posibilitatea să fim mai activi în spaii în care uh, activitatea noastră poate aduce un beneficiu pentru deficitul de democraie cu care se confruntă această ară și nu numai. Bine, grazie la Bine, mulțumim doamnei raportoare. Și în ce privește calendarul, eu deja v-am indicat că... Te... Ba nu, iată că n-am, doar am intenționat să fac. Vă spun acum, votul la comisie pentru aceste două rapoarte va avea loc pe 25-26 ianuarie și apoi în plenară pe 1 martie. Acum, în ce privește uh, aceste două rapoarte, deci avem o diversitate de orientări. În ce privește rezoluția politică, nu au fost emise rezerve în ce privește votul, deși s-au indicat preocupări și comentarii critice au, au, s-au exprimat de asemenea. Dar în ce, comentarii critice, dar în ce privește uh, acordul, doamna raportoare insistă că dorește și noi respectăm, sigur, opinia ei, însă, din ce am ascultat eu, nu suntem siguri că majoritatea colegilor ar fi în favoarea semnării sale. Deci dacă doamna raportoare insistă, noi vom vota. Însă ea sugera ca de acum și până la sfârșitul lunii ianuarie, să spunem, când e prevăzută sesiunea de voturi, să ă, se întrețină cu colegii ca să găsească eventual o soluție de compromis sau eventual să facă niște modificări pentru ca să, se, ca să poată fi aprobat textul, pentru că dacă nu, cum să spun eu, conform practicii normale, Poate că nu ar fi bine să avem un vot contrar unui acord deja definit. Bine. Și cu asta închide, încheiem reuniunea noastră și uh, ne uh, revedem pe data de 13 ianuarie, deci după Crăciun, după anul nou, așa încât profit de ocazie, chiar dacă poate ne vom revedea între patru ochi înaintea sărbătorilor, dar nu în uh, reuniune, în reuniune de comisie. Deci vă urez sărbători fericite și la revedere pe anul viitor la Strasburg, la plenară. Mulțumesc pentru atenție și am încheiat reuniunea.